Monday uh, afternoon where everybody is Bună ziua, doamnelor și domnilor. Iată, luni după masă, voi vorbi însă germana. Ați primit deja ordinea de zi, nu-i așa? Trebuie să vă spun că doamna Vasiliu nu va putea să ni se alăture astăzi, a avut un deces în familie și tocmai de aceea ni se va alătura la un moment dat într-una dintre ședințele viitoare. Personal, sunt fericită că nu a venit astăzi, pentru că la începutul lunii mai Comisia va discuta pentru prima dată noile propuneri cu privire la pro- programe. Va veni eh, probabil în mai aici și, prin urmare, vom avea ocazia de a discuta lucruri cât se poate de concrete. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Procesele verbale ale ședințelor eh, trecute v-au parvenit. Dacă aveți obiecții, vă rog să le exprimați cursul după amiezii, dacă nu vor fi adoptate. Vă amintesc că ședința noastră este transmisă în uh, direct pe internet. Astăzi nu vom avea în regimul nostru lingvistic niciuna dintre limbile nordice și nici malteză. Doamna Fabienne Point de Ville este noua membra secretariatului nostru a venit din comisia, de la Comisia Libe, a trecut la Cultură. Îi urăm mult succes și avem încredere în uh, aptitudinile sale. După cum spuneam, comisara Nisa a alăturat deja. Domnia sa este, este responsabilă pentru un uh, dosar foarte uh, delicat, care este în adesea discutat în cadrul uh, comisiei noastre. Raportorii și raportorii din umbră au venit astăzi la ședință pentru a discuta cu dumneavoastră, doamnă comisar, despre acest dosar. Așteptăm să discutăm de asemenea despre următoarele programe propuse de către comisie. Vă dau acum însă cuvântul pentru a face o, face o prezentare cât se poate de succintă și mai apoi vom trece la dezbatere. Aveți cuvântul. Um, Vă mulțumesc. Apreciez foarte mult invitația pe care mi-ați adresat-o. Și e clar că acum nu vom vorbi doar de ceea ce am făcut în ultimele luni, ci vom uh, discuta și despre planurile noastre pe viitor. Sunteți uh, conștienți de faptul că a fost adoptat pachetul privind banda largă în septembrie anul trecut, iar că în acest pachet există trei elemente principale. În primul rând, comunicarea privind banda largă, în al doilea rând, un program privind uh, politica de spectru radio, un program foarte interesant care a, v-a atras atenția și recomandația, recomandarea privind accesul pentru generația următoare, Next Generation Access. De asemenea, eu am urmărit îndeaproape lucrările dumneavoastră, comisia dumneavoastră, știu ce ați organizat și știu care este părerea dumneavoastră privind comunicarea comisiei. Ar vrea să vă mulțumesc pentru sprijin și să vă spun că Ceea ce ați făcut dumneavoastră este extraordinar. Acum, în ceea ce privește politica de spectru radio, programul de spectru radio. Nu cred că trebuie să vă explic despre ce este vorba. Consiliul, Parlamentul și Consiliul trebuie să găsească o cale practică de a avansa în ceea ce privește conținutul acestui program pentru a avansa și pentru a ajunge la punerea în aplicare. E clar că au existat probleme, însă sperăm să progresăm. Înțelegem problemele ridicate de Comisia dumneavoastră și vreau să vă spun că noi, Comisia Europeană, știm cât de importantă este politica de spectru în domeniul uh, cultural și în ceea ce privește capacitățile de difuziune, de difuzare. Știți că eu am o abordare destul de pragmatică și, după părerea mea, trebuie să evităm conflictele ideologice între diferitele platforme de media și să permitem uh, benzi largi, uh, fără fir, să-și joace rolul pe care îl merită în ceea ce privește prezentarea culturii europene și a conținutului de video. Și aici uh, să nu uităm că vorbim și despre o formă de pluralism media. Cel de-al doilea pachet legislativ adoptat anul trecut se referă la securitatea cibernetică și mai exact la modernizarea agenției ENISA. Recent am evaluat implementarea planului de acțiune pe 2009 pentru protecția infrastructurilor informatice critice în comunicarea publicată în martie și vom discuta asta și la o conferință ministerială uh, care va avea loc acum în Ungaria săptămâna aceasta, pe 14 și 15 aprilie. Acum, referitor la ceea ce vă interesează pe dumneavoastră. După cum uh, am anunțat în schimbul de opinii cu comisia dumneavoastră în noiembrie, Comitetul Înțelepților și-a prezentat raportul său Noua Renaștere pe 10 ianuarie 2010. 2011, mă scuzați. În raport sunt incluse recomandări valoroase privind accesibilitatea la conținutul cultural, privind digitalizarea și soluțiile practice pentru a avea drepturile de autor și în mediul online. Și ajung acum la Europeana, proiectul Europeana. Un element pozitiv este faptul că acum avem o colecție de 15 milioane de opere și de trei ori mai mulți vizitatori. Sunt niște numere importante, însă să nu uităm că există și un anumit relativism, să nu uităm de unde am pornit și care este scopul nostru final. Deci mai rămân multe de făcut în ceea ce privește europeană. De asemenea, Există și câteva proiecte noi foarte interesante și ar vrea să vă explic despre ce este vorba. Din păcate nu, am, nu pot să o fac astăzi. E vorba, de exemplu, de geoetichetarea conținutului pentru aplicațiile mobile. Um, asta pentru a vedea care este locația fizică a operelor celor mai apropiate din Europeana. De asemenea, avem și un proiect numit First World War, primul război mondial, care le permite cetățenilor să pună imagini, scrisori, vederi sau alte elemente în cadrul proiectului Europeana. Acum un lucru care cu siguranță vă interesează în mod deosebit și anume protecția minorilor online. Și pentru mine este un lucru foarte important. Știm cu toții cât de repede copiii uh, încep să folosească noile tehnologii. Uh, copiilor le place să învețe și să folosească elemente cum ar fi uh, filmele video. Noi trebuie să ținem pasul cu aceste evoluții pentru ca copiii noștri să fie atât ocrotiți cât și uh, să aibă acces. De asemenea, pregătim un raport privind implementarea recomandărilor privind protecția minorilor și comunicațiile în jocurile video. De asemenea, vom monitoriza implementarea principiilor noastre din privind rețelele sociale mai sigure. De asemenea, în 2010 am promovat și sprijinit un dialog mai strâns cu societatea civilă și cu părțile implicate, cu consultări largi privind serviciile universale, neutralitatea internetului și roamingul. Vom publica o comunicare privind neutralitatea internetului, afirmând importanța de a menține un internet deschis, de a avea inovare și de a permite servicii gestionate. Iar în ceea ce privește roamingul, Vom face o propunere înainte de 30 iunie 2011. Acum, în ceea ce prește transpunerea, principalele evoluții sunt înființarea BEREC și faptul că pe 26 mai avem termenul pentru cadrul telecomunicațiilor. Și dacă va fi nevoie, vom lansa proceduri de încălcare a dreptului comunitar. Știți că asta nu e surprinzător. Dacă cineva nu respectă regulile, se trece la acțiuni. Comisia va insista să se implementeze așa cum trebuie directiva privind uh, serviciile audiovizuale media, mai ales în ceea ce privește principiul țării de origine și jurisdicția. De asemenea, comunicațiile audiovizuale comerciale, protecția minorilor și dreptul la răspuns. Luna trecută am trimis scrisori către 16 state pentru a verifica implementarea directivei privind serviciile audiovizuale media și poate că vom trimite o a doua rundă de scrisori. Trei țări, Polanda, Portugalia și Slovenia, trebuie să ne înștiințeze în legătură cu măsurile de implementare și sunt țări care, împotriva cărora s-ar putea declanșa procedura de încălcare. Acum, un domeniu foarte interesant și anume cercetarea. Ne aflăm la jumătatea celui de-al șaptelea program cadru, iar anul 2011 este anul când avem bugetul cel mai mare pentru cercetarea în domeniul TCE și anume 1,2 miliarde. Asta pe lângă faptul că s-au făcut oferte de 780 de milioane la conferința noastră TIC din septembrie. De asemenea, există proiecte pentru a alergi beneficiile la nivelul societății ale acestor tehnologii ale informației, cum ar fi accesibilitatea uh, internetului și o îmbătrânire activă și sănătoasă. De asemenea, am organizat un eveniment în noiembrie în Parlament pentru a prezenta uh, trăsăturile televiziunii digitale accesibile, uh, pentru a le permite persoanelor cu mobilitate redusă să aibă acces la informații. În noiembrie, împreună cu colegul meu John Daly, am lansat de asemenea primul parteneriat, mă scuzați, de inovare europeană. E un proiect pilot în ceea ce privește îmbătrânirea activă și sănătoasă. E un program care are ca scop prelungirea vieții cetățenilor, a independenței acestora și a vieților în condiții de bună sănătate. E un parteneriat între noi și toți cei care sunt implicați în acest parteneriat. Astfel, vom avea niște îngrijiri mai bune pentru cetățeni și pe 15 decembrie de asemenea 2010 am adoptat planul nostru de e-government, care le va permite cetățenilor și uh, întreprinzătorilor să profite într-adevăr de piața uh, comună. Cum? Folosind serviciile publice, punându-le la îndemâna cetățenilor. De asemenea, vom începe să pregătim uh, succesorul pentru cel de-al șaptelea Uh, program cadru și anume cadrul strategic comun. Și pe 16-17 iunie va avea loc adunarea agendei digitale aici la Bruxelles și vă invit pe toți să participați. Va fi un eveniment extraordinar, o mare provocare. În ceea ce privește acum dezbaterea structurată. Posibile acțiuni după 2012. Aici este cheia pentru acțiunile concrete dacă vrem într-adevăr să ne îndeplinim obiectivele. O... Pe termen scurt, vă cer sprijinul pentru recomandările pozitive ale Comitetului Înțelepților. V-am scris uh, cât de mari sunt beneficiile uh, posibile, de 10 ori mai mari decât investițiile necesare pentru a digitaliza cultura noastră. Și aș vrea să vă spun că atât pentru Parlament cât și pentru Comisie Europeană e un proiect clar. Știm cu toții despre ce este vorba, însă nu știu dacă în termeni diplomatici, în afara cercurilor noastre, oamenii își dau seama cât de important este acest proiect pentru a putea profita de pe urma avantajelor pe care le oferă acest proiect. Am făcut multe, însă putem face și mai multe. Însă pentru asta e nevoie de eforturi comune, de sprijinul tuturor și de aceea mă adresez dumneavoastră vrem să, avem un, să propunem un nou model de finanțare până în 2012. De asemenea, vom recomanda recomandarea din 2006 privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și uh, menținerea digitală a acestuia. De asemenea, vrem să promovăm în general folosirea informațiilor din sectorul public, sprijinită de un cadru actualizat în 2012 și între timp Comisia și statele membre pot fi un model, deci nu, ne aș, nu trebuie să ne aștepte. Pot avea astfel de platforme la nivel european deja. Comisia are acum rezultate preliminare de pe urma unui studiu privind agenda digitală în ceea ce privește patrimoniul cinematografic european vor avea loc consultări publice și un uh, atelier, după care vom prezenta măsuri privind acest uh, patrimoniu cinematografic. Iar în 2012 vom avea și un al treilea uh, raport privind aplicarea recomandării din 2005. De asemenea, în iunie 2010, Parlamentul ne-a cerut să evaluăm anumite aspecte privind The Internet of Things, Internetul lucrurilor lucrurilor. Astfel, vrem să, prin acest program vrem să stimulăm piața și să protejăm cetățenii. Am îmbunătățit de asemenea identificarea prin frecvență radio și etichetarea inteligentă în acest sens este o dovadă a valorii acestui program. Săptămâna trecută am semnat un acord voluntar cu industria, societatea civilă, cu ENISA și cu autoritățile naționale de protecție a datelor pentru a stabili noi linii directoare pentru toate întreprinderile din Europa. Asta pentru a face față implicațiilor de protecție care decor de pe urma identificării um, um, de pe urma utilizării identificării prin uh, frecvențe radio. Și este primul document de acest fel din Europa. Deci putem spune că a fost o întâlnire istorică și ceea ce a fost încurajator a fost să vedem că s-a lansat uh, cu greutate la început acest grup de lucru, însă, treptat, prin implicarea anumitor persoane am ajuns la niște rezultate deosebite. A fost un succes major și practic nimeni nu a mai avut reținere la sfârșit. De asemenea, vrem să propunem măsuri specifice privind TCI-urile pe piața unică, cum ar fi EID, autentificarea și semnăturile electronice. Acesta este un element foarte important din um, Single Market Act, prin care putem arăta că ne apropiem într-adevăr de cetățeni. E o dovadă a, a bunelor noastre intenții. E vorba de serviciile publice care pot fi folosite în scopuri personale sau de afaceri deci la distanță, ca și cum cetățenii ar fi în țara lor de origine. E vorba deci despre piața unică digitală care ne lărgește posibilitățile. Deci, după cum spuneam, prin semnăturile electronice, prin Um, cărțile de identitate electronică, electronice. După cum se spune în agenda digitală, Comisia încearcă să vadă care sunt beneficii, încearcă să rească beneficiile interoperabilității și încercăm să definim un set minim de date privind pacienții pentru interoperabilitatea registrelor de pacienți uh, la care se poate avea acces sau care pot fi schimbate electronic în statele membre. De asemenea, ne încheiem lucrările privind uh, elaborarea unui uh, plan european sub egida unei strategii europene în domeniul cloud computing. Și aș vrea să vă spun că mulți dintre dumneavoastră sunteți conectați în moduri neașteptate. Ce ne pune împreună? Culturile, comunitățile noastre. Iar tehnologiile comunicării și informații nu pot fi separate niciodată de asta. Mă refer aici la difuziune, la rețele sociale, la e-guvern, la dreptul la intimitate și siguranță și, bineînțeles, la conținutul generat de cetățeni. Deci ei au nevoie de un acces deschis și o neutralitate a internetului. Le datorăm asta cetățenilor și apreciez faptul că dumneavoastră ați dat dovadă de disponibilitate în acest domeniu. Nu avem foarte mult timp, după cum știți, trebuie să facem tot posibilul pentru a ne adapta la cerințele făcute de Parlament. Vă mulțumim, doamnă Cruz. Deschidem acum dezbaterea pe marginea unui spectru foarte larg de teme. Doamna Evert are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru prezentare. Nu vă va Uh, uimi faptul că vreau să vorbesc despre programul privind spectrul radio. Da, apreciez uh, atitudinea pragmatică pe care doriți să vă asumați în, această dom- în acest domeniu. Apreciez pragmate, pragmatismul și consider că dezbaterea aceasta nu este nici pe departe una ideologică. Există o serie de interese și trebuie să găsim un echilibru pentru aceste interese diferite. Acesta este obiectivul nostru și cred că în comisia noastră am ajuns la concluzia că, bineînțeles, că extinderea bănzii la, bandei largi în Europa duce, bineînțeles, la îmbunătățirea comunicării, transferului de informații, etc. Cu toate acestea știm că suntem într-o situație în care radioul clasic are nevoie în continuare de frecvențe. Prin urmare, noi în comisia noastră spuneam că nu trebuie să eliminăm această posibilitate acordată radiodifuziunii, nu trebuie să trecem la o agendă digitală 2 uh, în condițiile în care majoritatea statelor încă nu au uh, implementat agenda digitală 1. 1. Și tocmai de aceea am decis ca această, această agendă digitală 1 să fie extinsă până în anul 2015 pentru ca toate statele membre să se poată alinia celor care deja au fost foarte harnice în acest domeniu. Deci de aceea vă întreb de ce începem acum deja cu această, acest dividend uh, Digital 2. Știm că este un domeniu în care nu am reușit să facem prea multe în momentul de față. Este un uh, domeniu foarte important în care sunt implicate o serie de, uh, de companii de radio difuziune mai noi sau mai vechi. Gândiți-vă că în Franța, spre exemplu, majoritatea trans majoritatea informațiilor sunt transmise în continuare prin intermediul uh, liniilor și frecvențelor vechi, Haideți să protejăm această situație atâta timp cât știm că situația este necesară pentru viitorul acestui domeniu. Tocmai de aceea aș fi foarte recunoscătoare dacă dumneavoastră, în calitate de comisar, ați păstra sau ați ține cont de această situație și în discuțiile care vor urma cu privire la acest program privind spectrul radio. Acelea, aceeași problemă se pune și în cazul microfoanelor fără fir Știm că teatrele din întreaga Europa uh, suferă de pe urma faptului că dumneavoastră doriți să reglementați niște lucruri care în momentul de față uh, nu pot fi reglementate, dată fiind situația de fapt. În Germania am avut o, o mulțime de probleme cu uh, această această agendă digitală 1, problemele pe care le-am avut uh, noi acolo în Germania pot reprezenta un fel de experiență care trebuie să fie folosită la nivel european pentru îmbunătățirea situației pe viitor. Gândiți-vă doar la compensațiile uh, necesare, care sunt uh, compensațiile care pot fi acordate pentru companiile care trebuie să înlocuiască uh, microfoanele vechi cu noi microfoane care să folosească noi uh, frecvențe. Ei, cine plătește aceste compensații? Nimeni în momentul de față. Teatrele sunt lăsate de unele singure să-și rezolve uh, problemele. Însă, din păcate, aceste instituții nu au uh, Uh, resursele proprii necesare pentru a se descurca pe una, de unele singure. Și tocmai de aceea trebuie să stabilim de la bun început clarificarea, să clarificăm de la bun început, să, să stabilim clar modul în care putem practic avansa fără a uh, lua măsuri care se află în de- detrimentul persoanelor uh, active în domeniul cultural în momentul de față. Uh, Acestea erau întrebările noastre, de fapt recomandările noastre, pentru că vorbesc în numele întregului grup uh, al membrilor Comisiei uh, uh, CULT. Mm, trebuie clar să ne asigurăm că pe viitor situația nu va fi înrăutățită de măsurile dumneavoastră. Vă mulțumim, doamna Fărain. Vă mulțumesc, doamnă Cruz, că v-ați alăturat uh, astăzi comisiei noastre. Doamna Ever, Ever a, Evert a spus deja o mulțime de lucruri foarte importante, o serie de lucruri asupra cărora am ajuns în cadrul Comisiei uh, Cult la o, un numitor comun. Nu avem de-a face cu o discuție ideologică aici, ci problema este următoarea. Cum putem uh, să păstrăm frecvențele cât se poate de rare, cum putem să le folosim într-o manieră mai eficientă. În momentul de față, uh, uh, metodele folosite deja sunt cele mai eficiente pentru că banda largă în acest domeniu poate fi cu greu implementată. Ar, ar, această bandă largă în uh, domeniul frecvențelor terestre ar duce practic la distrugerea tuturor rețelelor existente. În momentul de față discutăm despre net neutrality, companiile de telecomunicații încearcă să renunțe la această neutralitate pentru a privilegia anumite tipuri de servicii și asta se întâmplă deoarece capacitatea de transfer de date este foarte diferită în funcție de tipurile de servicii oferite deja. Însă și serviciile acestea oferite deja nu pot uh, să transfere toate datele necesare. Deci cum putem să Uh, ajutăm statele uh, sau orașele care în momentul de față au un sistem uh, tradițional cât se poate de solid, cum putem să le ajutăm să implementeze banda largă în, măsura în care această bandă largă nu este neapărat necesară, cum putem să le ajutăm să se transforme așa peste noapte. În ceea ce privește fibra optică, nu știu dacă putem pe termen scurt să ne așteptăm la mari investiții, însă cu toate acestea, aceste fibre uh, optice trebuie să, să fie sprijinite în continuare pentru că ele uh, furnizează sau ajută, facilitează transfer, transferul de date. Uh, și încă ceva, Spuneam că nu este vorba despre o dezbatere ideologică, ci trebuie să stabilim uh, soluțiile pragmatice specifice în momentul lui de față. Anumite rețele pe care dumneavoastră le, le promovați nu sunt neapărat la dispoziția utilizatorilor. Frecvențele sunt deja fol- folosite, sunt folosite uh, Uh, de către uh, agențiile de telecomunicații, um, sunt folosite prin intermediul microfoniei terestre, însă aceste rețele pe care le propuneți dumneavoastră nu se aplică în toate domeniile. Am acumulat o serie de experiențe, însă există experiențe pe care trebuie să le acumulăm și pe viitor, pentru că, după cum spunea antevorbitoarea mea, nu avem uh, o implementare a agendei digitale 1 100% uh, în toate statele membre. Haideți să acumulăm aceste experiențe pe uh, în timpul ce urmează, în viitorul apropiat și mai apoi să vedem în ce măsură politicile noastre trebuie sau nu să fie axate în continuare pe aceleași căi. De ce să nu le cerem Uh, celor care oferă servicii de telecomunicații să folosească în continuare frecvențele utilizate, utilizabile în momentul de față. Uh, într-o manieră, e drept mai eficientă. Haideți să vedem care sunt experiențele pe care le putem acumula și mai apoi vom pune totul în aplicare. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Cruz, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați venit aici și pentru că ne-ați prezentat niște explicații atât de interesante și de vaste. Toate sunt foarte importante pentru viitorul lucrărilor noastre și pentru viitorul cetățenilor noștri. Aș vrea să mă refer la trei dintre chestiunile pe care le-ați menționat. În primul rând, protecția minorilor, în al doilea rând, neutralitatea rețelei internet și, în al treilea rând, evaluarea de impact în ceea ce privește internetul internetul lucrurilor. Nu vreau să intrați în prea multe detalii, îmi dau seama că trei întrebări sunt destul de mult. Știți dumneavoastră foarte bine, pentru că depinde de comisia noastră, anul acesta vom avea forumul guvernanței internetului de la Națiunile Unite și aceste trei chestiuni vor fi tratate pe ordinea de zi. De aceea cred că ar fi foarte interesant ca dintre cele trei prezentate aici să alegem una, de exemplu acea protecție a minorilor pe care ați menționat-o dumneavoastră, unde să existe deja niște date, o evaluare pentru a vedea care sunt rezultatele obținute prin măsurile implementate. De asemenea, în ceea ce privește neutralitatea rețelelor și, așa cum ne-a spus și dumneavoastră, există deja o evaluare uh, în ceea ce privește internetul lucrurilor și felul în care acesta ar putea avea consecințe și identificările făcute prin radiofrecvență. Dacă toate aceste valori și informații le-am putea avea pregătite pentru atunci când vom participa la Forumul Guvernanței Internetului, cred că ar fi foarte bine pentru a putea participa la dezbatere acolo cu celelalte entități interesate. Mulțumesc! Um, doamnă Mulțumesc, președinte. Sunt și eu de acord cu ce a spus Petra și Sabine în legătură cu uh, spectrul. De aceea nu voi repeta acest lucru, dar aș vrea, bineînțeles, să văd care este răspunsul dumneavoastră, doamnă comisar. Aș vrea să mă centrez acum pe europeană. Atunci când am avut reprezentanții comitetului aici se spunea că avem nevoie de niște reguli foarte clare în legătură cu starea lucrurilor. Dumneavoastră ați spus că 50 de milioane de obiecte acum sunt digitalizate, dar avem în continuare problema promovării acestui program european. Deci care este punctul dumneavoastră de vedere, cum putem face, face acest lucru și cum putem avea un acces mai mare a cetățenilor și în special a tinerilor la acest program pentru a avea o conexiune mai bună, pentru a fi mai cunoscut. Cum putem face acest lucru? Printr-un program special sau cum altfel? Please, Mrs. Clarke. Doamna Clarke. Thank you and thank you, uh, Mrs. Cruz. Mulțumesc și vreau să mulțumesc, doamne comisar, pentru că a venit astăzi aici. În ceea ce privește agenda digitală, din punctul circunscripției mele, în primul rând, accesul pe bandă largă este o problematic, pentru că avem comunități care luptă în acest sens pentru a obține acest acces cum putem îmbunătăți finanțarea accesului pe bandă largă și cum putem convinge oamenii că în acele regiuni unde cablul nu este disponibil, internetul pe bandă largă trebuie să fie o prioritate. Și de asemenea vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu utilizarea educației pentru a lupta împotriva descărcărilor ilegale și cum putem utiliza educația pentru ca oamenii să-și dea seama cât de importante sunt drepturile de proprietate intelectuală pentru că aceasta are un efect foarte mare asupra industriei afectate. Mulțumesc. Doch noch eine letzte, signora Costa. Doamna Costa. Grazie per l'interessante e ampia. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru această perspectivă interesantă pe care ne-ați prezentat-o, doamna comisar. Câteva puncte importante au fost deja evocate aici. Chestiunea esențială a accesului pe bandă largă și chestiunile prezentate de colegii mei sunt într-adevăr foarte importante, însă aș vrea să vă adresez și eu trei întrebări. În primul rând, o întrebare care se referă la o directivă deja anunțată în legătură cu drepturile de autor, o chestiune complexă. Mă întreb dacă aici se ține cont Dumneavoastră ne-ați spus deja acest lucru și aș vrea să știu dacă se, v-ați gândit și la ce fel de luptă putem promova împotriva pirateriei, pentru că este o chestiune foarte delicată pentru a putea păstra uh, valori precum creativitatea, conținutul cultural și autofinanțarea producțiilor noi Insist aici asupra rolului sectorului creativ, mă gândesc aici la cultură în general și în special la muzică. Și avem date foarte îngrijorătoare din partea acestei industrii și a muzicii. Se spune că 30% din venituri din veniturile în acest uh, domeniu al producătorilor de muzică, 30% din veniturile posibile pe internet sunt deturnate practic de această piraterie. Deci trebuie să găsim un echilibru între accesul liber și promovarea culturii pe internet și drepturile de autor. Pentru că este adevărată luptă împotriva pirateriei, o chestiune care nu poate fi neglijată nici măcar în acest uh, cadru larg al spațiului cibernetic care este promovat de comisie. Cea de-a doua întrebare se referă la dividendul digital. Vreau să știu dacă în această agendă digitală, în afară de guvernarea juridică, n-am putea susține și programul de cetățenie cibernetică, deci accesul cetățenilor pe internet, în special pentru acele persoane care astăzi sunt uh, îndepărtate de rețelele sociale. Există deja experiențe interesate care au fost uh, stabilite în acest sens, de exemplu implicând tinerii sau persoanele mai în vârstă, de asemenea tinerii și persoanele marginalizate și aceasta s-a făcut prin punerea la dispoziție a serviciilor online pentru persoane care în mod normal nu aveau acces. Ați vorbit de, de asemenea despre Comitetul Înțelepților, spuneați că există trei linii directoare uh, pe care trebuia să le analizăm. S-a vorbit despre uh, siguranța cibernetică a spațiului cibernetic și aș vrea să vă întreb care sunt prioritățile pe care ne-am putea axa aici la Parlament. Și aș vrea să știu dacă în legătură cu această chestiune atât de delicată a jocurilor de noroc online, pentru că aici există o cerere foarte mare și tocmai s-a sporit accesul la acest tip de jocuri de noroc, vreau să vă întreb dacă există și uh, niște măsuri de protecție, dacă este vorba aici de autoreglementare sau dacă vă gândiți, de exemplu, la niște reguli mai stricte pentru a putea proteja persoanele mai vulnerabile și, uh, bineînțeles, și minorii, dar nu numai ei. No? Okay, fine. So, Mrs. Commissioner, you have the... Doamnă comisar, vă dau cuvântul. Thank you for... Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră clare, remarcile dumneavoastră atât de interesante. Am înțeles mesajul pe care doreați să-l transmiteți. Într-adevăr, nu e vorba de ideologie și vă mulțumesc pentru aceasta. Pentru că nu se pot rezolva probleme prin ideologie doar. Trebuie să ne grăbim și aceasta din mai multe motive, pentru că este vorba despre poziția Europei, de siguranța celor care sunt implicați în aceste sectoare de activitate și, până la urmă, pentru cetățeni. Aș vrea să subliniez aici că programul nu uh, promovează doar obiective culturale și afectează, bineînțeles, și programe uh, radiodifuzorii. Acest lucru nu s-a schimbat, aceasta în primul rând. Statele membre pot adopta măsuri pentru a promova diversitatea culturală și pluralismul mass media. Sper să nu existe nicio îndoială în ceea ce ați perceput în atitudinea mea în ceea ce privește libertatea sau pluralismul mass media. Poate că nu întotdeauna ați fost foarte mulțumiți dacă vorbim aici despre ce s-a întâmplat în Ungaria și dezbaterea de acolo, pentru că n-aș fi neapărat 100% pentru libertatea uh, presei și libertatea de exprimare, dar trebuie să profit de aceste oportunități care apar deși e adevărat că câteodată e greu să găsești o soluție. Deci, lăsând acest comentariu deoparte, spuneam, propunerea de a elibera banda de 800 de MHz este foarte importantă. Cu toții suntem de acord, însă, și aici intervine comentariul dumneavoastră, este important să promovăm benzile mobile, să oferim internet în zone izolate și să oferim cetățenilor și companiilor internet de calitate și astfel încât regiunile să fie la același nivel de acces. Deci să nu existe neînțelegeri în ceea ce privește ideile noastre. Pe de altă parte, nevastră ne spuneți întâi dați-ne această siguranță 100% și după aceea mai putem discuta. Aici pot apărea diferențele de opinie. Eu cred că acum trebuie să mergem mai departe și asta înseamnă că trebuie să luăm decizii dificile, rapid. Deci, și în acest dosar, timpul nu va rezolva în mod miraculos dificultățile cu care ne confruntăm. Iată de ce vă propun următoarele să stabilim niște termene fixe pentru eliberarea benzii de 800 de MHz cu derogările de vigoare, în vigoare, derogări care știu că în anumite state membre sunt uh, imposibil de asigurat. Știu că țările vecine în Europene nu doresc să se aplice o astfel de soluție acum. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Deocamdată nu pot să spun termenul 2013 și gata, există derogări, dar derogări justificate, justificate în mod rezonabil. Deci asta nu înseamnă că luăm spectrul de frecvențe de la un sector și îl dăm alt, altuia. Imaginați-vă, nu este vorba aici doar despre o bandă de frecvență care este goală, este utilizată de radiodifuziune, în acest caz, care o utilizează de ceva timp și, deci, în acest caz ar fi transferată unui alt sector de activitate, dar aceasta nu este abordarea mea, pentru că e vorba aici de a găsi un echilibru pentru nevoile viitoare. Și eu ar trebui, din punctul de vedere, să țin cont de care vor fi nevoile de viitor. Dumneavoastră ne cereți în primul rând să fim clari, pentru că altfel dezbaterea se va prelungi la nesfârșit și Deci pentru mine e vorba de un echilibru pentru nevoile noastre de viitor. Și să nu uităm cât de important este internetul. Pentru că internetul este și conectat cu nevoile și așteptările cetățenilor. Deci, importanța internetului este clară pentru toată lumea, în primul rând pentru a promova cultura europeană în lumea întreagă și pentru a oferi un mai mare acces la aceasta. Deci, în ceea ce mă privește pe mine, ar trebui să monitorizăm situația pentru ca spectrul să fie utilizat în mod corect și eficient. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, e vorba și de utilizatorii actuali și de utilizatorii potențiali pentru ca acest spectru să fie utilizat în mod eficient. Și dacă acest lucru a fost tolerat în trecut, acum a devenit obligatoriu. Și este vorba aici și de așteptările noastre în ceea ce privește utilizarea potențială a acestui internet și despre mizele care sunt în joc. Pentru că este un adevărat tsunami, în mod metaforic, care ne așteaptă. Și, într-un termen de trei luni, să zicem, este aproape imposibil să explicăm în mod clar care este realitatea cu care ne confruntăm. Acesta este primul răspuns. Vom face acest lucru cu grijă, nu vom impune din afară și v-aș ruga pe toți să participați în ceea ce privește această evaluare a eficienței. În felul acesta putem găsi o soluție în care să se includă și derogările, dar doar acele derogări într-adevăr bine justificate. Și mă gândesc aici în special la cele state membre care au probleme cu țările vecine din afara Uniunii. Însă trebuie să fiu pragmatică, deci iată, acceptăm și derogări justificate, după cum spuneam. S-a vorbit de asemenea despre neutralitatea internetului. Încă de anul trecut, în discursul meu, cred că lucrurile erau foarte clare. Eu vreau să lucrez ținând cont de probe pentru a putea justifica intervenția reglementară. Deci nu uh, justific această intervenție dacă e nevoie, atunci voi aplica procedura așa cum trebuie să se facă. Însă pentru aceasta avem nevoie de probe clare că există probleme. În ceea ce privește accesul, uh, probleme de cu furnizorii și noile prevederi din pachetul telecom în acest sens nu sunt suficiente. Dacă așa se întâmplă, atunci pot să vă ajut în acest sens. Deocamdată nu avem dovezi clare în acest sens, însă am putea avea un ghid în ceea ce privește transparența, claritatea procedurilor, obligațiile de nediscriminare în ceea ce privește accesul pentru utilizatorii de internet. Este un lucru interesant. Menționați aici investițiile mari de care e nevoie pentru a implementa internetul pe bandă largă. Am menționat acest lucru când am vorbit despre agenda digitală, vorbim de 200-300 de miliarde de euro. Bineînțeles că nu avem nevoie de pe azi pe mâine, dar oricum este vorba de o sumă importantă și uh, așteptăm o confirmare în acest sens. Există mai mulți actori implicați în acest proces. Și dacă nu ne vom menține activi, atunci Europa își va pierde poziția de lider la nivel global. De exemplu, producătorii din Orientul Mijlociu producătorii din Orientul uh, îndepărtat, care au nevoie de anumite servicii, de asemenea uh, cei din alte părți ale lumii care sunt implicați, iar noi, pe de altă parte, nu suntem activi, atunci uh, din celelalte regiuni ale lumii produsele vor fi cumpărate și noi nu vom putea profita de beneficiile pe care le poate aduce acest proces economic. Iată de ce am uh, invitat uh, directorii executive ai companiilor de telecomunicații implicați și, de asemenea, am vorbit cu ei în cadrul unui grup. Există un alt grup în legătură cu furnizorii de conținut, un alt grup referitor la broadcaster și uh, un alt grup care implică producătorii. Cu toții uh, sunt reprezentanți la nivel înalt și chiar și Steve Jobs uh, a participat la această întâlnire și le-am spus că până la urmă nu eu sunt cea care conduce afacerile europene, că ei erau responsabili, deci că fiecare avea responsabilitatea sa, că fiecare dintre ei era responsabil și că ar trebui să discute care sunt mizele în sectorul respectiv, însă că avem nevoie de modele noi, creative de afaceri. Pentru că modelele de afaceri din trecut nu mai sunt o soluție pentru vremurile noastre. De aceea trebuia să lucrăm în grupuri astfel încât să ajungem la astfel de soluții, să vedem care sunt provocările cu care ne confruntăm. Însă nu avem nevoie doar de o listă pe care eu să o produc, ci de o listă pe care acești actori de pe piață să o elaboreze. Iar pe 13 iulie ne vom întâlni din nou și vom vedea dacă rezultatele acestei, acestor discuții sunt într-adevăr bune. Și nu e vorba aici doar despre cablu sau despre fibră de sticlă sau sateliți și așa mai departe. Nu, este vorba de această diversitate și de a implica pe toată lumea, pentru că nu, procesul nu poate funcționa doar cu un singur actor. Eu, așa cum vă spuneam, suntem uh, presați de timp acum și în ceea ce privește strategia 2020, acest element este foarte important. și trebuie să rezolvăm această problemă a dezvoltării economice și a ocupării forței de muncă. Deci să așteptăm până pe 13 iulie și după aceea voi veni în fața dumneavoastră cu informații suplimentare. Sunt conștientă de faptul că dacă nu reușim, atunci va trebui să acționez eu, însă aceasta este ultima soluție. Nu mi-e frică să iau lucrurile în mâini, dar cred că ar fi mai bine că ca actorii de pe piață să vină cu soluții creatoare din partea lor. Dacă vorbim despre piraterie și despre drepturile de proprietate intelectuală, acestea au legătură cu programul european. Nu pot să vă spun că europeana este deja un mare succes. Bineînțeles că am obținut rezultate foarte bune, însă cu toții știm că există un secol care nu este acoperit de europeană, tocmai pentru că n-am rezolvat aceste probleme cu drepturile de proprietate intelectuală. Și cred că e oarecum prostesc, dacă îmi permiteți să spun așa. Nu pot să explic cetățenilor și nimănui de altfel că ne putem întoarce, însă nu în secolul trecut, uh, care este atât de aproape de noi și care este atât de fascinant pentru noi. Deci trebuie să rezolvăm această problemă și sper în mod sincer să o facem. Și nu vorbesc aici doar despre piraterie. Pentru că pirateria e clar, pentru mine trebuie să luptăm împotriva ei, este ilegală, însă trebuie să rezolvăm problema, pentru că dacă nu o facem, atunci ne va fi foarte greu. pentru că dacă nu închidem robinetul, să spunem așa, atunci pur și simplu vom fi inundați. Însă este un lucru obligatoriu pe care trebuie să-l facem. Și, de altfel, această dezvoltare a tehnologiei este fascinantă pentru că, între timp, au apărut grupuri de artiști, de autori, care abordează această temă într-un mod diferit utilizând informațiile noi și noile oportunități și observând că merită să primească noi remunerații. Însă acest lucru trebuie să se facă în prezent, astăzi, nu pe viitor. Și nu vorbim aici despre mari vedete, vorbim despre cei care se află la început, care își fac munca în mod decent și pe care vrem să-i ajutăm. Temeiul juridic pentru europeană. Pentru mine ceea ce este important acum este să avem o bază solidă pentru finanțarea europeană. Nu vorbim aici doar despre temeiul juridic, ci și despre finanțarea pe viitor și nu doar pe următorii câțiva ani. Și după aceea ar trebui să ne gândim la o campanie de promovare europeană care să fie mult mai centrată decât cea pe care o avem astăzi. Am vorbit despre alfabetismul digital. Aceasta este o parte importantă a agendei digitale și programul de uh, securitate este implicat și el aici. E adevărat, Trebuie să comunicăm mai mult în legătură cu europeana. Trebuie să uh, o prezentăm în mod mai atractiv decât o facem la ora actuală. Com vorbim de asemenea despre Comitetul Înțelepților, care este foarte important și uh, le sunt uh, foarte mulțumitoare pentru că ei ne-au prezentat primul pas în direcția cea bună și de asemenea vreau să mulțumesc Parlamentului European care a participat alături de Consiliu și Comisie pentru a participa în acest proiect și sperăm ca în 2012 să avem în sfârșit acest proiect. Dacă cineva nu este mulțumit cu răspunsurile primite din sale, vă rog. So, um, of course we all know... Helga. Știm cu toții cât de importante sunt problemele. Știm că e greu să găsim o soluție pentru protecția drepturilor de autor în cadrul european. Însă ce întrebam eu? Comitetul uh, înțelepților cerea un temei juridic pentru europeană. Și eu vă întreb uh, în ce măsură puteți dumneavoastră să re- rezolvați această problemă? Știm că trebuie să fie rezolvată, însă vă întreb care sunt ideile pe care le uh, preconizați pentru soluționarea problemei. Le cer uh, colegilor să facă tot ce le stă în putință. În momentul de față, odată cu prezentarea actului pieței unice, vom reuși să propunem și o uh, soluție pentru această problemă și uh, Parlamentul va primi toate informațiile necesare din partea Comisiei cu privire la soluția care uh, preconizată de către Comisie pentru rezolvarea problemei. Să sperăm că în curând vom reuși să, să facem pașii necesari în acest sens, însă veți primi toate informațiile. Doamna președinte, vă mulțumim că v-ați alăturat nouă. Cu siguranță uh, vă veți mai alătura nouă. Vom fi uh, la fel de nerăbdători precum vă așteptați din partea noastră, asta, asta pentru a vă pune oarecum sub presiune. Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru că ați venit, știu că vă grăbiți. Ne vedem data viitoare și mult succes în continuare. So, wir kommen zu Punkt 5 der Tagesordnung. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi acum. Este vorba de o agendă pentru noi competențe și locuri de muncă. Este vorba despre lucrurile importante în cadrul uh, strategiei 2020. E vorba despre contribuția europeană la ocuparea integrală. Doamna Nevedalova s-a ocupat de această temă și îi vom da cuvântul pentru a ne prezenta toate uh, toate informațiile noi pe care le-a acumulat pe parcursul eforturilor sale. Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, trebuie să spun că tânăra generație este cea mai bine educată, dar uh, ocupă cele mai puține locuri de muncă. Tinerii se întreabă acum dacă posedă uh, aptitudinile necesare pentru un anumit loc de muncă sau dacă au aptitudinile necesare pentru a ocupa la un moment dat un loc de muncă. Uh, te întrerup. Uh, te-ai plâns că n-ai niciodată interpretare în slovacă, acum o ai. Bine, atunci continui pe slo- în limba slovacă. Așadar, fiecare tânăr se întreabă dacă deține toate aptitudinile, competențele necesare pentru a-și găsi un bun loc de muncă. Și tocmai de la, această, de la acest punct trebuie să pornim. Avem uh, nevoie de o bună colaborare între Ministerele Educației uh, la nivel european, dar de asemenea o colaborare strânsă între Ministerul Educației din fiecare stat uh, membru și celelalte ministere. Asta pentru a se stabili care sunt competențele necesare pentru viitor. În același timp trebuie să ținem cont de faptul că populația la nivel european îmbătrânește pe măsură ce timpul trece. Prin urmare, se prea poate ca pe viitor să avem nevoie de competențe specifice pentru acest domeniu. După părerea mea, cele mai importante competențe sunt uh, următoarele. Tehnologiile informaționale, pentru că uh, știm cu toții că în momentul de față fiecare cetățean va avea nevoie de o formare în acest sens. De asemenea, alte competențe necesare sunt cele lingvistice. În ziua de astăzi se spune că fiecare persoană trebuie să stăpânească nu o singură limbă străină, ci două sau chiar trei. De asemenea, trebuie să predăm și limbile materne, materne ale migranților. E important să sprijinim și orele de acest gen, pentru că astfel de cunoștințe lingvistice îmbogățesc întreaga Europa. De asemenea, o alte competențe deosebit de importante sunt cele care țin de domeniul ecologic și uh, cel privind protecția mediului. Acestea sunt importante și vor fi necesare pe viitor pentru ocuparea acelor locuri de muncă verzi. De asemenea, trebuie să ținem cont și de competențele care sunt uh, specifice civilizației europene. Este vorba despre competențe meșteșugărești care au, uh, au dispărut în momentul acesta, însă aceste competențe trebuie să fie revitalizate pe viitor. De asemenea, sunt convinsă de faptul că educația formală și informală trebuie să, și în special aceasta din urmă, trebuie să fie sprijinită doar prin intermediul reuniunilor, conferințelor, oamenii reușesc să-și însușească aptitudini pe care în altă manieră nu le-ar fi putut obține. Este vorba aici despre aptitudinile comunicaționale necesare pentru împărtășirea gândurilor și idealurilor. De asemenea, educația pe întreaga durată a vieții este esențială. Este un, uh, o temă, un domeniu care trebuie să fie sprijinit. De asemenea, formarea continuă profesională trebuie la rândul său să fie uh, sprijinită. Aceste două domenii ale educației au uh, cea mai mare influență asupra modului în care tinerii uh, Uh, își pot găsi un loc de muncă. În plus, trebuie să recunoaștem formarea în cadrul companiilor. De asemenea, trebuie să îmbunătățim recunoașterea tuturor genurilor de diplome obținute de către uh, elevi și studenți. Adeseori, uh, diploma universitară este cea mai bine văzută pe piața forței de muncă. Lucrul acesta nu este corect, pentru că nu toată lumea poate să devină jurist sau judecător. Trebuie să ținem cont de toate competențele, toate uh, competențele care pot fi obținute uh, pe parcursul întregului ciclu uh, educațional care nu sunt nici pe departe mai importante sau mai puțin importante. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nediscriminarea persoanelor cu handicap sau cu uh, fizic sau mental uh, este garantată la nivel european. În orice caz, avizul nostru este deja uh, finalizat și sper că în curând va fi tradus în toate limbile. Alături de raportorii din umbră, voi uh, încerca să răspund la toate întrebările pe care le-ați putea avea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred că acum nu ar trebui neapărat să dăm cuvântul comisiei, însă dacă comisia dorește neapărat să intervină, doriți să interveniți? Nu? Bine, a fost oricum o prezentare foarte, foarte scurtă a unui proiect. Însă data, vi- data viitoare, pe măsură ce lucrurile vor deveni mai uh, concrete, veți putea interveni. Doamna Badia. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc colegei Caterina Nevedelova pentru această intervenție scurtă, însă bine centrată privind uh, aceste competențe și această agendă pentru noi competențe și, loc, și locuri de muncă. Aș vrea să adaug câteva lucruri. Raportoarea a vorbit despre noile competențe, noile calificări. Deci care vor fi acestea? După părerea mea, mai există și un pas preliminar, deoarece nu știm ce locuri de muncă vom crea, cum vor arăta acestea. Deci, înainte de a ști cum vom pregăti oamenii, aș vrea să știu exact uh, despre ce vorbim când vorbim despre locuri de muncă ecologice, vorbim și despre locuri de muncă albe, să zicem așa, pentru persoanele mai vârstnice. Și nicăieri nu apare asta în text. După părerea mea, ar trebui să ne axăm clar pe acest lucru. De asemenea, dumneavoastră vorbit despre educația oficială și neoficială. Da, și educația e importantă. Ză, indiferent de locurile de muncă, indiferent de competențele de care vom avea nevoie, eu cred că abilitățile care au de-a face cu creativitatea și cu inovarea sunt importante tocmai pentru a putea întreprinde. Și după ce vom ști despre ce locuri de muncă vorbim, vom stabili atunci care sunt competențele necesare și ulterior vom vorbi despre pregătirea uh, profesorilor care vor trebui să-i uh, învețe pe acești oameni. La comisiune, vielleicht. Am impresia că domnul Toici din partea comisiei vrea să intervină. Mi se pare că domnul arată foarte dezamăgit. Poate că totuși dorește neapărat să ia cuvântul. Păreți așa de dezamăgit, așa că vă rog, spuneți-ne de ce. Dacă vreți să luați cuvântul, puteți să o faceți. Aș fi uh, foarte încântată, vreau pur și simplu să vă sprijin. De la DG. Nu sunt domnul Toș de la DG Accis, lucrez la DG Ocupare și e prima oară când vin în această comisie. Euh, nu doream să intervim neapărat în numele Comisiei Europene în acest stadiu al dezbaterilor dumneavoastră, să sper ca ulterior, când se va discuta din nou raportul, deci cu siguranță, cu mare plăcere, voi interveni atât eu sau eventual colegii mei. Merci. Cum c'était la première fois que vous là, donc, alors. Dar fiindcă era prima oară când veneați aici, de aceea am, am insistat puțin. Altcineva dorește să ia cuvântul? Domnul Vatimo. Mă scuzați. Raportul Catarinei e foarte interesant ceea ce privește aceste noi locuri de muncă. Nu aș dori însă ca noi să ne concentrăm exclusiv pe domeniul informatic sau pe limbile străine. E clar că sunt niște lucruri importante. Tinerii absolvenți de filologie, însă de multe ori nu găsesc locuri de muncă. Deci de aceea eu l-aș sugera să învețe să folosească și un calculator pe lângă limbile pe care le stăpânesc. Deci vedem că avem nevoie de asemenea de multe competențe meșteșugărești. Eu aș sugera, de exemplu, ca în licee să se predea și astfel de materii. De exemplu, în de foarte multe ori vedem cum uh, nu suntem în stare să folosim anumite obiecte care ar putea fi reparate și de foarte multe ori acestea sunt aruncate pur și simplu la gunoi. Știm, de exemplu, că la New York există cetățeni care își cultivă propriile fructe și legume pe terasele lor. Deci există posibilitatea de a ne întoarce oarecum la un alt model de viață, de a adopta din nou agricultura și de a renunța la această filozofie prin care, practic, aruncăm totul imediat ce nu mai putem folosi lucrurile. Eu cred că unora le e din ce în ce mai greu să coasă un nasture sau să cârpească ceva. Vedem de asemenea că nici croitorese nu se mai găsesc. Există foarte multe locuri de muncă cu calificări medii pe care oamenii le evită. Deci nu trebuie să uităm aceste aspecte, deoarece cu toții trecem prin astfel de uh, situații. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, aș vrea să adaug următorul lucru. Presupun că niciodată școlile nu s-au aflat într-o poziție mai dificilă și asta deoarece economia a trecut prin foarte multe faze. Am avut economi- o, o perioadă preindustrială, industrială, de producție, acum a informației, post-informațională și de aceea e foarte greu să vezi exact uh, ce feluri de locuri de muncă vor fi create pe viitor și de a spun că ar trebui să avem o legătură mai, uh, mai strânsă între mediul de învățământ și economia reală, deoarece fără această legătură nu se uh, dezvoltă personalul calificat de care avem nevoie. Da, mulțumesc. Cred că trebuie să spunem în acest uh, aviz, de asemenea, faptul că la școală se poate învăța, se poate uh, învăța câte ceva despre antreprenoriat. Uh, trebuie să le spunem oamenilor, copiilor, de fapt, că pot să pună, să se pună la muncă și deja există exemple în acest sens. Cunosc și eu persoane care au creat o serie de societăți care pro- produc o serie de produse mici și drăguțe, uh, lucruri care le pot genera un venit necesar pentru a trăi. Trebuie să, însă să le explicăm copiilor de la bun început că nu trebuie să aștepte să primească ceva mură în gură, ci trebuie să facă ei ceva pentru a obține tot ceea ce își doresc. Însă pentru asta avem nevoie și de profesori capabili să insufle aceste abilități copiilor. Prin urmare, trebuie să sprijinim formarea uh, profesorilor neapărat în următorul uh, program. Acesta fiind spusă, putem oare să încheiem discuția cu privire la avizul doamnei Nedelova? Da? Mulțumesc. Atunci îți mulțumesc și ție și mult succes în uh, cele ce urmează. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre platformele europene împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Îi dăm cuvântul doamnei Costa care a muncit mult înainte să ne prezinte acest uh, aviz. Vă mulțumesc! Raportorii pentru aviz știu că avem drepturi doar la 1500 de caractere și de aceea a trebuit să elaborez un text foarte sintetic. Deși, bineînțeles, există și o serie de alte aspecte asupra cărora voi înainta amendamente. Și, în al doilea rând, sunt uh, dispusă să văd care sunt sugestiile dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să vă spun că în acest raport se face o legătură foarte strânsă între investițiile în domeniul educației și culturii și reducerea sărăciei, a excluziunii sociale și uh, și perpetuarea sărăciei în general în societate. Deci e un element uh, care ar putea fi exploatat mai mult și ar putea fi un punct de plecare. Iar în planurile naționale, statele membre anunță deja investiții în acest domeniu. Acum, un al doilea ax. Aș vrea o a doua axă, mă scuzați, aș vrea să le recomand statelor membre să combată abandonul școlar precoce, deoarece acesta este un prim factor de marginalizare socială. Ideea este să se promoveze sisteme uh, care să includă pe toată lumea, inclusiv pe persoanele cu handicap. În al treilea rând, insist asupra faptului că trebuie să avem programe de învățare continuă. Iar în statele membre trebuie să accelerăm cadrul fixat pentru a consolida calificările pentru a obține locuri de muncă, acel EQF, cadrul european al calificărilor. De asemenea, să nu uităm de asemenea că de la patru ani copiii ar trebui să fie acceptați în grădinițe. Asta pentru a combate sărăcia și pentru a-i stimula, de exemplu, în ceea ce privește sportul. Acum, în ceea ce privește imigranții și integrarea acestora, trebuie să insistăm asupra rolului esențial pe care îl are cultura și, ex- și exprimarea Uh, persoanelor. Trebuie să garantăm accesul la cultură, deoarece în ziua de astăzi nu se întâmplă așa ceva. În cadrul programelor FARE sau Tineretul în Mișcare, Youth on the Move, tinerii trebuie să aibă acces la posibilitatea de a se deplasa, atât în cadrul școlar sau cât și la locul de muncă. De asemenea, subliniez și cât de importante sunt programele de tip uh, o a doua șansă. Aici putem implica ONG-urile și fondurile structurale. De asemenea, trebuie valorificat know-how-ul și competențele persoanelor uh, nevoiașe. Acestea sunt privite uh, adeseori doar ca, destin, ca beneficiari ai programelor și, din păcate, nu uh, sunt valorificate competențele lor acele competențe meșteșugărești despre care vorbeam mai uh, devreme. De asemenea, să ne gândim și la importanța voluntariatului, care ar putea reduce sărăcia. Voi înainta amendamente în acest sens, în ceea ce privește, de asemenea, pregătirea um, tuturor celor care lucrează personalul, asistenții sociali, toți aceștia trebuie să fie pregătiți. Și aici e vorba și de competențe oficiale și neoficiale care trebuie valorificate. De asemenea, trebuie evaluat impactul acestor practici asupra sărăciei. Nu există date statistice care pot fi comparate între statele membre în ceea ce privește eficiența acestor politici, nici măcar în domeniul învățământului. Să vedem, de exemplu, care sunt șansele de a depăși sărăcia, de a ieși din această stare datorită acestor politici. Eh, Mrs. Hannibal. Doamna Hannibal. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și doamnei Costa pentru prezentarea făcută. Um, firstly, the, the question of early school leaving, which is... Acum, ceea ce privește școlile. Când am făcut un raport uh, privind îngrijirile și învățământul preșcolar, mi-am dat seama că această etapă este esențială pentru a împiedica abandonul școlar uh, ulterior. Deci cred că ar fi bine să se menționeze și asta în raport, deoarece există clar dovezi, uh, clare, există dovezi în acest sens. Un alt lucru pe care ar trebui să-l subliniem este imigrația. Multe persoane nevoiașe se care trăiesc într-o situație de excluziune sunt persoane, nu știu cum sunt numite în alte țări, în Marea Britanie le numim minorități etnice, însă în general e vorba de imigranți și ar trebui să punem accentul pe deoarece acești oameni sunt într-adevăr excluși și să vedem ce măsuri de învățământ pot fi luate, de exemplu, de învățare a limbii din țara în care se află sau să vorbim și despre șansele pe care le pot avea prin intermediul sistemului de învățământ pentru a împiedica marginalizarea uh, actuală. Da, există abordări în diferite avize, însă e clar că trebuie să facem legătura între ele. Avem pe cineva de la Comisia de a Ocupare? Nu. Bine. Doamna Costa, putem încheia această temă. Și dumneavoastră veți continua munca asupra acestui proiect de raport. Vă mulțumim, mult succes în continuare. Unde este Hanuta? Nu e aici. Era punctul uh, său, al lui Hanu, Tacula. Era vorba despre semestrul european. Dar el nu este aici. Poate cineva să ia cuvântul în numele său? Să discutăm acum tema semestrului european sau nu? Pentru că mm, țineți cont, trebuie să ținem cont de absența domnului Tacula. Uh, de fapt, are cineva ceva de spus pe marginea acestui subiect? Nu, se pare că nu. Bine, e un uh, e o, e o expresie foarte ciudată, semestrul european și eu a trebuit să mă obișnuiesc cu el. Nimeni nu înțelege neapărat ce se întâmplă, însă e clar că trebuie să învățăm ce e cu el. Domnul Kelly vrea însă să ia cuvântul pe tema aceasta. Doamnă președinte, eu cred că Acest semestru european e esențial. Trebuie să coordonăm politicile economice și să tragem învățăminte de pe urma situației actuale. See their policies, etc., and their budgets is absolutely vital. E foarte important să coordonăm aceste politici economice și vorbesc în numele Irlandei. Dacă nu am fi avut un fel de semestru, de exemplu, Cheltuielele galopante și uh, nechipzuința de care au dat dovadă autoritățile, măcar ar fi fost uh, văzută și de alții și cineva ne-ar fi spus, ei, opriți-vă! Of the overall packages da, e un aspect uh, din politicile europene pentru a ne asigura că după ce vom depăși această recesiune, nu vom mai avea comportamente nechipzuite ca cele din trecut. Uh, de asemenea, să ne asigurăm că politicienii nu vor acționa doar gândindu-se la viitoarele alegeri. Deci trebuie pus capăt uh, acestui comportament. Domnul Tacul acum. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte tulin... În primul rând, aș vrea să îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat atât de mult. Au loc evenimente importante în Parlamentul European și în altă parte, deci pe lângă ceea ce se întâmplă aici, care e important. Deci e vorba aici de semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Din punctul de vedere al comisiei noastre e foarte important să vedem că s-a stabilit acest semestru, deoarece de foarte multe ori comisia crede că me voimme saada tuon laadukkaan työvoiman vain. Această coordonare e de la sine înțeleasă, însă ne-am dat seama că dacă vrem să avem rezultate, e nevoie de niște eforturi globale la nivel european privind pregătirea. E vorba de asemenea de calitatea acestei pregătiri. Trebuie să ne dăm seama că întregul domeniu al învățământului e crucial și trebuie făcute investiții acum, în perioada de recesiune, deoarece după ce vom depăși recesiunea, va trebui să fim în stare să uh, facem față concurenței la nivel internațional și de ce trebuie să ne gândim mai ales la pregătirea profesorilor. Deoarece dacă nu avem buni profesori, nu putem avea nici rezultate uh, bune. Deci ar trebui să-i spunem clar comisiei următorul lucru. Doamnelor și domnilor, dacă vrem o creștere durabilă, nu uitați pregătirea și educația, deoarece acestea sunt elementele cheie. Calitatea și uh, o pregătire în vederea termenului lung sunt elementele de care avem nevoie. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că în momentul de față trebuie să privim către viitor și să ne dăm seama că avem nevoie de niște investiții pe termen lung. Să nu uităm că în Europa am trecut prin vremuri mult mai grele decât recesiunea actuală. Gândiți-vă la perioada de după cel de-al doilea război mondial. Am trecut atunci prin niște vremuri foarte grele. Multe state membre uh, ale Uniunii actuale au avut datorii foarte mari de plătit după război. Europalaisia esi. Infrastructura a fost distrusă, creșterea PIB-ului era practic uh, absentă. Însă uitați-vă ce au făcut părinții fondatori ai Uniunii Europene. Ei au investit în educație și roadele s-au văzut după 20-30 de ani. Deci de aceea, chiar și acum, în această perioadă de recesiune, dat fiindcă suntem mai înțelepți, ar trebui să investim în educație și în pregătire, deoarece acestea vor da roade. Doar prin abilități și competențe deosebite Uniunea Europeană poate concura uh, cu alte țări pe viitor. Acum câteva cuvinte despre strategia 2020. Din păcate, În această strategie nu se acordă o atenție deosebită educației și pregătirii. Ar trebui să avem aici niște obiective ambițioase, mărețe în ceea ce privește pregătirea. De exemplu, să reducem nivelul de abandon școlar până la 10%. Eu nu, nu cred că nu e suficient doar 10%. Nimeni nu ar trebui să fie exclus din sistemul școlar. Deci e nevoie aici de mai multe eforturi din partea ministrilor de învățământ. De fapt, eu unul nu m-am întâlnit cu niciun ministru de învățământ care să-mi spună că au o rată abandonului școlar de peste 10%. Ei bine, cu toții susțin că abandonul școlar e sub 10%. Deci am putea să ne întrebăm pentru cine stabilim noi acest obiectiv dacă el a fost deja îndeplinit? Deci, după cum spuneam, trebuie să fim mai ambițioși. De asemenea, să nu uităm că și uh, termenii de referință, etaloanele sunt implementate diferit de la o țară la alta. Și vă pot spune că acum în țara mea, în Finlanda, are loc o dezbatere. Se spune că zilnic 5 persoane care au sub 13 ani vor fi excluse la un moment dat. Deci vor beneficia de asigurări sociale. Ce înseamnă asta? Costul pe care îl va plăti societatea e de un milion de euro. Deci dacă putem angaja măcar o persoană, aceasta va produce uh, un milion pentru societate. În Finlanda, de exemplu, Excluziunea socială costă anual 2 uh, miliarde de euro și eu știu că Finlanda e printre cele mai bune țări în ceea ce privește statisticile, însă chiar o singură persoană exclusă reprezintă un cost mult prea mare. Deci de aceea trebuie să vedem cum prin sistemul de învățământ îi putem uh, încuraja pe acești oameni să-și găsească un loc în societate, deoarece nu putem uh, Uh, măsura totul din punct de vedere economic. Să nu uităm aici de sărăcia spirituală. Deci trebuie să încurajăm pe acești cetățeni să construiască împreună această societate europeană. Da, e nevoie de o creștere durabilă prin intermediul învățământului. Deci de aceea ar trebui să țineți cont mult mai mult de învățământ și să includeți învățământul în programele dumneavoastră. Situația actuală e o situație care poate fi depășită cu ajutorul educației. Deci, atât, doamnă președinte, câteva gânduri pe care le-am, le-am scris și uh, aștept să continuăm discuția pe marginea acestei teme atât de importante. Papa Nicolau. Domnule Papa Nicolau. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι ο σκιώδης Mulțumesc, doamna președinte. Eu sunt raportorul din umbră din partea PPE-ului și aș vrea să mulțumesc raportorului, domnului Tacula, pentru intervenția sa. Aș vrea și eu să adaug câteva elemente în această primă dezbatere pe care o avem. În legătură cu miza acestui aviz al comisiei noastre și asupra felului în care putem profita de această ocazie. Sunt de acord cu raportorul în legătură cu obiectivele ambițioase pe care ar trebui să le stabilim și aș vrea să vă reamintesc că avem obiective ambițioase fixate prin strategia de la Lisabona în trecut și totuși acestea nu au fost realizate. De aceea, atunci când vom determina noile obiective pentru strategia 2020. Ne spuneam la momentul acela că dacă în trecut n-am reușit, atunci pe viitor vom face mai mult. Și acest uh, semestru european, în ceea ce privește coordonarea politicilor economice, ne oferă posibilitatea de a urmări aproape progresele făcute și să ținem cont de criticile necesare în cazul în care constatăm că obiectivele stabilite nu sunt atinse. Dacă vedem care este comunicarea Comisiei în legătură cu primele evaluări făcute, putem observa că pentru 2020 obiectivele stabilite în ceea ce privește abandonul școlar și de asemenea în ceea ce privește procentul de cetățeni europeni care are, uh, deține studii universitare. Respondenții la această anchetă ne-au arătat că nu reușim să atingem obiectivele stabilite. Și dacă în plus ținem cont de faptul că în această comunicare a Comisiei nu am stabilit niște specializări referitoare la resursele dedicate de statele membre pentru educație, atunci ne putem da seama că avem ocazia, și aceasta este o oportunitate pentru comisia noastră, să subliniem și mai mult aceste aspecte. Așa cum spunea și raportorul, aceasta pentru a atinge obiectivele noastre, trebuie să luăm decizii politice care să ne permită să subliniem și mai mult importanța acestor nevoi. Și dacă facem legătura între această comunicare a Comisiei și aici mă alătur părerii raportorului și cred că vom avea ocazia să avem schimb de păreri uh, în această privință, cred că dacă ținem cont de măsurile pentru dezvoltare, am putea ajunge la înființarea unui cadru european pentru proprietatea intelectuală și aceasta pentru a sublinia și mai mult importanța comerțului electronic. Deci nu subliniem importanța acestui element doar din punctul de vedere al dezvoltării, ci și din punctul nostru de vedere al Comisiei de Cultură și anume pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Un lucru pe care l-am repetat de mai multe ori și am văzut că în uh, această privință problemele sunt destul de mari. Nu vreau să mai extind prea mult în cadrul acestui prim schimb de opinii pe care îl avem, dar pot să vă spun că sunt de acord cu procedura stabilită a semestrului european. Vom avea ocazia să facem legăturile necesare între obiectivele stabilite și politicile de implementare ale acestora. Cred că cu toții, noi și președintele Parlamentului ar trebui să își dea seama că aceste avize care însoțesc un text nu reprezintă doar o abordare teoretică, ci reprezintă rezultatul unor reflexii, unor schimburi de opinii care să ne ajute să ne atingem obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stavatima! ricordo anche attacco... Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc. Cred că la început, poate doamna președintă, ne întreba ce este de fapt acest semestru european pentru coordonarea politicilor economice. Și din ce am înțeles până acum, poate n-am înțeles eu prea bine, dar această chestiune asupra care a insistat domnul Tacula, și anume abandonul școlar, este pentru noi o politică de coordonare a politicilor Uniunii sau este mai degrabă o, o problemă a coordonării politicilor între țările europene. Pentru că dacă este vorba de acest ultim caz, există într-adevăr state membre care au redus drastic bugetul în acest sens. Deci ce este această coordonare. E foarte bine, putem avea o coordonare între noi, însă pe de altă parte Comisia ar putea reaminti acest lucru. Pentru că abandonul școlar nu se referă doar la, la copiii care abandonează școala, ci și la școlile care îi abandonează pe copii. Pentru că avem uh, multe școli unde numărul de elevi uh, pentru fiecare clasă nu mai este de 20, ci de 40 și Europa cred că ar trebui să se pronunțe în acest sens. E adevărat că există probleme de competență, însă trebuie să recunoaștem în față care sunt principalele probleme, probleme fundamentale care au de-a face cu anumite țări care au redus în mod categoric bugetul pentru învățământ. Deci ar trebui să reamintim acest lucru. Acosta. Mulțumesc, doamna Costa. Sì, condivido le osservazioni dell'onorevole. Într-adevăr, și eu sunt de acord cu comentariile făcute de colegul meu. Domnule Tacula, ați spus pe drept cuvânt că obiectivul de 10% pentru abandonul școlar ar fi o cifră prea modestă. În țara mea, obiectivul fixat este de 15-16%. Deci a trebuit să fim foarte atenți pentru că ne aflăm aici într-o Europa cu situații foarte diferite. E adevărat, ați spus, acel obiectiv de 10% era obligația statelor membre pentru acest an, obligație în urma tratatului de la Lisabona. Și, așa cum spunea colegul meu foarte bine mai devreme, într-adevăr, trebuie să respectăm principiul subsidiarității învățământului, însă avem și sisteme de benchmarking, de un sistem de bune practici asupra căruia trebuie să insistăm și ar trebui să rugăm statele membre să nu reducă investițiile în acest domeniu. Cred că ar trebui să insistăm mai mult asupra acestui element în documentul referitor la semestrul european. Și un alt lucru care mi se pare important și tocmai pentru a nu asista la un nou eșec și o nouă frustrare precum cea din tratatul de la Lisabona, în cadrul metodei de coordonare deschisă, cred că ar trebui să existe o monitorizare pentru a vedea cum putem uh, reduce acest procent înainte de a ajunge în 2020. E adevărat că există multe elemente care nu sunt uh, destul de subliniate atunci când se vorbește despre această strategie. Trebuie să vorbim, de exemplu, despre formarea profesorilor, pentru că deseori uităm despre importanța inovării pedagogice. Am putea, de asemenea, întări rolul procesului de la Copenhaga și de la Polonia vorbim despre acest cadru care ar trebui să aducă la egalitatea de șanse în rândul elevilor și studenților. Pentru ca diplomele acestora și creditele universitare să fie recunoscute și echivalente. Cred că ar trebui să facem multe în acest sens, deci iată două elemente pe care ar trebui să le includem în acest document. Bine, pentru mine semestrul european, această sintagmă, nu mi este neapărat nu mi-a intrat încă în uzul curent, pentru că în germană nu, nu înseamnă a nimic, nu înseamnă absolut nimic. Nu știu dacă înseamnă ceva în vreo altă limbă europeană, pentru că auzim semestru european, ne gândim imediat la cine știe ce semestru la școală, da? Bine, asta este limbajul de lemn al Uniunii Europene. Uh, dar să ne întoarcem la uh, subiect. Dacă e să obținem rezultate, atunci avem nevoie de informații uh, din partea statelor membre la începutul anului cu privire la investițiile pe care le plănuiesc pentru diferitele domenii economice. Și Bine, uh, guvernele au făcut uh, promisiuni mari. Uh, vor ca abandonul școlar să scadă la 10%. De asemenea, numărul de persoane care merg la universitate trebuie să atingă procentul de 40. La, de 40. Am avut o serie de obiective din totdeauna, gândiți-vă doar de, la agenda de la Lisabona și nu am atins mai niciunul dintre aceste obiective. Dar Asta pentru că niciodată nu i-am întrebat pe domnii miniștri dacă și-au făcut într-adevăr temele. Semestrul european este un instrument care ne-ar permite să-i tragem la răspundere pe miniștri și sper că lucrul acesta se va întâmpla într-adevăr și sperăm că temele menționate de domnul Tacula, de domnul Kelly, de dom- doamna Costa și de ceilalți vor fi într-adevăr luate în considerare. Asta pentru că ne dorim ca lucrurile să se transforme în realitate, să nu rămână doar uh, ceva pe hârtie. Uh, Hanu, cereai cuvântul. Vielä <clears throat> tuonne Comisie suuntaan. Mulțumesc. Aș vrea să trimit un mesaj și mai clar Comisiei. Poate reprezentantul Comisiei ar putea să ne spună mai multe. Am înțeles că acest uh, concept de semestru, care a fost tradus astfel în finlandeză, ne spune practic că există această tendință regretabilă din politică politică care ar trebui să construiască viitorul. Iar în loc să facă aceasta, politica nu face decât să gestioneze ceea ce a apărut în mod întâmplător. Deci încercăm să uh, facem față uh, titlurilor din presă și așa mai departe și nu avem timp să facem prea multe. Să vedem ce s-a întâmplat cu strategia de la Lisabona, care n-a fost implementată așa cum trebuia. Uh, aș putea spune că sunt oarecum îngrijorat în legătură cu propunerea comisiei și mă întreb dacă comisia n-a uitat cumva care era înțelegerea noastră. Dacă ne gândim la situația din Finlanda, unde ne așteaptă alegerile și unele partide spun că nu mai avem nevoie de agricultură sau dacă vorbim despre energie, uh, E adevărat că unii spun că nu avem nevoie de centrale uh, nucleare pentru că energia putem să o obținem în alt fel. Este o dezbatere care nu ne aduce nimic. Până la urmă nu mai avem nevoie nici de învățământ, pentru că nici acesta, nici educația nu mai e necesară. Deci ar trebui să promovăm mai mult această coordonare. Toate ideile prezentate aici sunt binevenite. Este important să avem uh, investiții pe termen lung în învățământ pentru a asigura o dezvoltare durabilă și avem nevoie de o populație formată, pregătită, care depinde, bineînțeles, de un învățământ de calitate, care la rândul său depinde de profesori bine pregătiți. Iată de ce este foarte important ca la nivel european și în statele membre să facem investiții în pregătirea profesorilor, deci în procesul de învățare. Și avem nevoie de programe școlare care să stabilească un obiectiv de 0% abandon școlar. Și avem nevoie și de o întărire a resurselor pentru cercetare, pentru că acestea sunt la baza societății informației și cunoașterii. Dacă pornim de la aceste premize, cred că putem avea o valoare adăugată europeană. Vă mulțumesc, acestea fiind spus, încheiem discuția pe această temă astăzi. Îți urez mult succes. Um, discuțiile de astăzi s-au uh, încheiat, pentru că doamna Vasiliu nu ni se poate alătura. Încheiem uh, ședința oficială cu ușile deschise. Le mulțumim și interpreților pe care îi rugăm să rămână totuși alături de noi. Noi vom continua cu ședința coordonatorilor. Toți cei care nu au dreptul să ia parte la această întâlnire sunt rugați să părăsească sala.